colegului Valcarcel Siso. Vă mai acord câteva secunde pentru a vă așeza. Este vorba de un vot nominal. Domnule Dartmouth. Uh, Domnule președinte, mă întreb dacă putem să felicităm pe fostul președinte al Comisiei, domnul Barroso, pentru numirea lui la Goldman Sachs. And also to... De asemenea, aș dori să-mi exprim preocuparea că pensia lui, ca fost președinte al Comisiei Europene, nu e suficientă. Se poate, domnule președinte? Also zum ersten Teil Ihrer Frage, ich habe Acum, vis-a-vis -vis de prima parte a întrebării dumneavoastră, eu personal nu mi-am. Iar pentru a doua parte a întrebării dumneavoastră există reguli. Acum trecem la vot. Uh, s-a deschis votul nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul. Angenommen. Se adoptă. Raportul doamnei Mihailova, tot cu vot unic, vot nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Zalba Bidegain, respectiv Gerbrandi, vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Țvievska. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul Hautala. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul Le Breton. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul Iuliu Winkler. Vot nominal. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Zalba Bidegain. Vot nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Scholtes. Avem în total trei rapoarte a colegului Scholtes. Tânsul dorește să intervină. Vă rog. Scholtes. Da. domnule scholtes eh, spoštovani predsedujoči eh, dragi kolegi da, domnule președinte stimați colegi Înainte de votul în ceea ce privește candidații pentru Curtea de Conturi, aș dorea să vă amintesc două lucruri importante. În primul rând, în uh, articolul 256, tratatul prevede că Consiliul, împreună cu Parlamentul European, adoptă lista uh, nominalizărilor făcute de statele membre. Din punct de vedere juridic, Parlamentul are un rol consultativ, însă asta nu înseamnă că Consiliul uh, poate să ignore poziția Parlamentului. Ceea ce s-a întâmplat în cazuri uh, precedente și ce va fi la fel și în viitor este uh, clar asta că Consiliul trebuie să ia în considerare poziția Parlamentului, pentru că dacă nu, nu văd la ce ajută această uh, procedură. Mi se pare că este important să subliniem asta pentru cooperarea noastră din viitor. Foarte îngrijorător mi se pare și faptul că uh, au fost nominalizați uh, numai uh, candidați bărbați și Parlamentul pune adesea accentul uh, asupra unui echilibru de gen. În viitor, Parlamentul va insista și mai mult asupra acestei chestiuni. Încă o chestiune. Există, ca să știți, pentru informația noastră, avem numai patru membri feminini ai Curții de Conturi. Uh, și dacă continuăm în acest, ă, acest ritm, ă, situația se va înrăutăți. Pentru a ă, vă reaminti, aș vrea să vă spun că Parlamentul i-a spus comisarului, președintelui Comisiei Juncker că numărul femeilor nu poate să scadă în comisia actuală față de cea precedentă. A venit momentul să impunem aceste standarde. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Mulțumesc, domnule raportor. Urmează acum trei voturi nominale. Începem. Nu e vorba de vot nominal, ci vot secret, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Votăm acum uh, nominalizarea domnului Lazaro Stavru. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum votul secret cu privire la nominalizarea domnului Joao Figueiredo. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și urmează acum votul secret cu privire la nominalizarea domnului Leo Brinkett. S-a deschis votul. A votat da toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la raportul Lange. Constat că actul legislativ este adoptat uh, conform uh, prevederilor dintre Parlament și Consiliu. Raportul Capel, uh, amendamentul 1 pentru, împotrivă. A participat foarte puțină lume, de aceea reverificăm, s-a deschis votul. Am ale abgestimt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Blocul 2 este caduc. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Propunerea comisiei, așa cum a fost modificată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă cu vot nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Langen. Alinatul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliniatul 22, amendamentul 1, vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 30, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 31, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 44 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 48 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 49, amendamentul 2, pot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Textul original, alineatul 49 pe trei părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 51 pe 3 părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 53 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 54 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 55 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 58. Vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 66 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 70 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în ansamblu, vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la, trecem la raportul Gheric. Aliniatul 9. Cine este pentru? Wer ist dafür? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă îmi permiteți să spun, la uh, socialiști îmi lipsește uh, faptul că nu arată nimeni cum să uh, votăm. Aliniat, cum să, nu le arată nimeni cum să voteze. Aliniatul 23. S-a, vot, s-a deschis votul cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. Aliniatul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 28 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 31, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 39 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 41 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 45, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 47 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Aliniatul 48 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm totuși. S-a deschis votul. Am alea abgestimt? Votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 51, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 52 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 56 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 69 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă aliniatul 92 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 98 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul K pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul V, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Re rezoluția așa cum a fost modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Un moment, doamnă Fănștor. S-a închis votul și se adoptă. Doamnă von Storch, privind respectarea regulamentului de procedură. Klopfen Sie mal dran, bitte. Ich glaube, das ist an. Cred că, că funcționează. Doamna von Storch, da, domnule președinte, în mijlocul uh, votului ați menționat, ați făcut referire la un punct din regulamentul de procedură. Ați spus că aveți probleme cu constatarea um, majorităților pentru că nu arată nimeni uh, grupului socialiștilor cum să uh, voteze. Este asta o procedură obișnuită pentru stabilirea majorităților? Frau Kollegin von Storch, ich... Domnul președinte, doamnă colegă von Storch, n-am spus că mi-e greu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 E vorba de serviciile de salvamont. Există obiecții? Nu este cazul. Atunci votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu această modificare. După aliniatul 36, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge.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 Aliniatul 3 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 4, avem un amendament oral din partea domnului Corao. Ich glaube, it works. No, not working.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 se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Aliniatul 12 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 13, un amendament oral la textul inițial din partea colegului Corao. Thank you, Chair. Again, I would like to move the oral amendment as tablet. Din nou, vă rog frumos uh, să luați în considerare amendamentul oral, așa cum este înscris pe lista de vot. Îl pot citi dacă doriți, poate că ar fi mai ușor. Există obiecții? Se pare că nu este cazul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă ca atare. Alineatul 14, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 15, avem aici un amendament oral pe care îl aveți. Domnule Corao, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul oral se referă la votul pe părți, special începând de la contul particularly care înlocuiește uh, o întreagă parte din frază. Găsiți textul întreg în listele de vot. Pot să citesc întregul alinea dacă este necesar. Dacă e necesar. Mulțumim, domnule Corao. Există obiecții? Nu văd să fie cazul, deci votăm cu modificarea făcută de amendamentul oral. Pe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 Aliniatul 32, avem un amendament oral din partea colegului Corao. I think you know what I'm going... Cred că știți prea bine ce urmează să spun. Aș dori să introduc amendamentul oral, așa cum a fost el înregistrat. Îl găsiți la finalul listei de vot. Mulțumesc.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 18, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă aliniatul 20 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aliniatul 21 pe două părți, prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 23 pe două părți, prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 24 aliniatul, două părți, prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Doamnă von Storch, n ați votat. Am văzut. Aliniatul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm, pentru că par să fie multe abțineri. S-a deschis votul.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 mă scuzați, este textul original și se adoptă. A patra parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A cincea parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A șasea parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul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 se adoptă. A patra parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 35 pe patru părți, fiecare vot cu apel nominal, prima parte, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă a treia parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă a patra parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Avem multe abțineri. Aș vrea să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 42 pentru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 împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 49, pe trei părți, prima parte cu vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a treia parte cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 50 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 51 pe două părți. Prima parte pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 52 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul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 S-a închis votul. Se respinge. Alinetul 55 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinetul 56 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinetul 59 cu apel nominal. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul D cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul E pe două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul G pentru. Împotriva abține se adoptă. Considerentul H pentru. Împotriva abține se respinge. Considerentul I pe două părți. Prima parte pentru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 abțineri, se respinge cu... Verificăm electronic considerentul M. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău. Considerentul Q, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul sub în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul T pentru, împotrivă, abțineri se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 A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Înainte să votăm rezoluția în ansamblu, dacă sunteți puțin atenți, timpul economisit aș, v-aș ruga să-l folosiți prin a vă retrage rapid din sală pentru a nu împiedica explicațiile de Uh, vot. Este respectul cuvenit colegilor. Și acum votăm rezoluția în ansamblu cu apel nominal să deschizi votul. A votat toată lumea. Nu vă retrageți încă cartelele. S-a închis votul acum. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, trecem acum la explicațiile de vot. Știți că președintele l-a exclus pe colegul Corvin Miche de la explicațiile de vot, are însă drept